deuxième euh, lecture du recast ferroviaire, du premier paquet ferroviaire. Et je donne la parole à son héroïque rapportrice, à Madame Deborah Serracchiani. Vous avez la parole. Apprezzo, grazie Presidente. E, dunque, ehm, siamo andati avanti quindi con eh, la discussione nei triloghi. Naturalmente nei triloghi abbiamo tenuto ferma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 dichiarazioni di voto eh, già, già indicate nella prima lettura. Grazie. Merci, euh, Madame Serracani. Euh, je cède maintenant la parole euh, à Monsieur Werner Kling pour le PP. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Als Schattenberichterstatter für die äh, EVP-Fraktion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 Et évidemment, du point de vue de la Commission, euh, chacun de ces compromis est un progrès. Et je vous en remercie. Merci. Merci, Monsieur Paquet. Et à Madame Serracani, avec la bénédiction euh, de la Commission, euh, vous avez le mot de la fin. Grazie Presidente, grazie <clears throat> eh, per chi è intervenuto. Io naturalmente su alcune questioni che sono state sollevate, che però fanno parte eh,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 report back to... raporteze uh, mie și Comisiei pentru Transport până în iunie 2013 privind progresul acestora înregistrat în punerea în aplicare a legislației privind SES. Deci avem o dată clară, un termen foarte clar. În ceea ce privește contribuția politică, aș dori să profit de această ocazie pentru a reaminti statelor membre de angajamentul lor public în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului unui cer unic european. În urmă cu 10 ani, uh, eram membră a TRAN, uh, iar Parlamentul a hotărât că acesta este drumul care trebuie urmat din cauza fragmentării spațiului aerian. Parlamentul și Consiliul au susținut în mod covârșitor principiul SES. Iată de ce statele membre ar trebui să dea dovadă de e, dinamism în ceea ce privește aplicarea, e, în, punerea în aplicare a legislației în acest moment cheie. Iată deci că prioritățile naționale ar trebui să reflecte sprijinul din partea statelor membre. Potențialul unei concurențe și al unei creșteri economice sporite constituie beneficiul Uh, pe care, uh, la, um, pe care punerea în aplicare completă și la timp acesta ar aduce întreprinderilor europene și din întreaga lume. În contextul crizei economice actuale dificile, aceste avantaje sunt substanțiale pentru statele membre, dat fiind faptul că reprezintă efecte pozitive asupra economiei, a ocupării forței de muncă și a mediului înconjurător, astfel cum a fost menționat și în secțiunea anterioară. Beneficiile se vor extinde asupra întregului lanț de aprovizionare, inclusiv asupra producătorilor, a companiilor aeriene, al IMM-urilor și al sectoarelor precum turismul deși există preocupări în ceea ce privește restructurarea industriei de eh, gestionare a traficului aerian în Europa, am încredere că punerea în aplicare a SES va atrage după sine o cerere mare de locuri de muncă de înaltă calificare care necesită competențe de nivel înalt și care sunt foarte bine plătite. În prezent, procesele fundamentale de control al traficului aerian au evoluat foarte puțin de la cel de-al doilea război mondial și, în esență, aceasta rămâne o meserie specializată. Controlorii au încă o hartă mentală a pozițiilor, direcțiilor și vitezelor aeronavelor individuale în cadrul sectorului spațial aerian pe care îl controlează. Acestea sunt încă certificați, evaluați și autorizați să opereze un singur sector sau doar câteva sectoare. Ei continuă să comunice instrucțiuni uh, piloților prin sisteme radio, prin comunicații, prin voce. SES, SESAR și FAB oferă posibilitatea de a trece la o industrie mai modernizată și mai automatizată. Aceasta ar permite controlorilor să fie o forță de muncă mai mobilă, capabilă și să-și vândă talentul în întreaga lume. Regret faptul că situația nu este uniformă în toate statele membre în cur întrucât o abordare echilibrată și omogenă privind punerea în aplicare a legislației este unul dintre principiile esențiale din spatele SES, în special în ceea ce privește FAB, este foarte îngrijorător faptul că în Europa crearea acestora a rămas în urma programării. De asemenea, anumite state membre trebuie să abordeze problema lipsei de resurse care s-a răsfrânt asupra tuturor părților interesate ale industriei și să determine ANSP național să fie proactiv în punerea în aplicare a legislației privind SES. Cooperarea cu țările învecinate este un aspect important al SES, la fel ca și cooperarea civil-militară solicit uh, să existe un sprijin politic la nivel național care să se axeze pe consolidarea acestor domenii de cooperare. În final, vreau să vă spun încă o dată că încheierea unui acord privind nivelul următor de finanțare trebuie să se întâmple cât mai curând. În ceea ce privește strategia de desfășurare, investiția financiară în cercetare și dezvoltare pentru SES, FAB și tehnologia SESAR a fost substanțială până în prezent. Consider că acum este momentul să se ia măsurile necesare pentru a culege roadele acestei investiții prin punerea în aplicare cu succes și la timp a SES. Fără tehnologia SESAR, punerea în aplicare a SES pur și simplu nu ar fi posibilă și, prin urmare, industria trebuie să trateze cu seriozitate faza de desfășurare a acestui proiect. Deoarece tehnologiile sunt disponibile deja din partea producătorilor, punerea în aplicare a SES este un obiectiv realizabil. În plus, succesul programelor pilot demonstrează de asemenea că teoria poate fi pusă în practică. Deși recunosc că acest uh, lucru implică anumite costuri, este necesară desfășurarea lor rapidă acum. Mai mult, o abordare coordonată la nivel global este necesară pentru a asigura că noile tehnologii sunt interoperabile în întreaga lume. Este nevoie de un parteneriat pentru a pune în aplicare sincronizat legislația privind SES între toți actorii și toate statele membre, inclusiv uh, intrând aici cooperarea cu țările învecinate. Una dintre principalele provocări este defragmentarea spațiului aerian european. M-am referit la blocurile funcționale ale traficului aerian mai devreme. Uh, Sectoarele industriale care furnizează servicii de control al traficului aerian reflectă cu strictețe granițele geografice ale țărilor acestora, fiecare având cel puțin un furnizor de servicii de navigație aeriană. Această abordare națională fragmentată trebuie să fie înlocuită de fapt pentru a spori eficiența și a reduce congestionarea traficului. Doresc să salut susținerea continuă demonstrată de statele membre și părțile interesate care contribuie la eforturile de armonizare a interpretării legislației privind SES și la punerea sa în execuție. Beneficiile se vor extinde asupra tuturor părților interesate, inclusiv asupra consumatorului final, și anume a pasagerului, prin, prin taxe de utilizare reduse. În plus, susțin abordarea parteneriatului public-privat, dat fiind faptul că aceasta este o situație în care câștigă toată lumea toate părțile din întregul lanț de aprovizionare, utilizând stimulente pentru a încuraja angajamentul și aducând numeroase beneficii socioeconomice. În final, este important să ne asigurăm că nu există niciun conflict între organismele responsabile cu punerea în aplicare a SES. Din contră, ar trebui să existe în permanență o strânsă cooperare. Mai mult, consider că organismul întreprinderii comune SESAR este fundamental pentru succesul SES și ar trebui să-și mențină rolul pe termen lung. Comisia Europeană ar trebui să stabilească rapid mecanismele corespunzătoare de guvernanță și de stimulare care să asigure desfășurarea eficientă și la timp a tehnologiilor SESAR, implicând autoritățile și părțile interesate relevante. În concluzie, domnule președinte, am elaborat acest raport repetând aceste mesaje cât mai clar cu putință. Am uh, încercat să nu uh, intru în, în detalii tehnice și să nu se piardă din vedere mesajul cheie, ceea ce se întâmplă adesea cu rapoarte de inițiativă, cu regulamente și sau directive. Iată uh, de ce îi rog pe colegii care vor să înainteze amendamente să aibă grijă, fiindcă eu vreau să le integrezi ideile, dar trebuie să ne concentrăm pe aceste mesaje cheie pe care trebuie să le transmitem statelor membre, comisii și tuturor celor implicați. Nu dorim să, nu dăm, să dăm cuiva prilejul de a atenua mesajul pe care dorim noi să-l transmitem. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Thank you, Mrs. Foster. Mulțumesc foarte mult, domnul Groș. Vielen Dank, Herr Uh, Kollege Marinescu ist leider nicht hier und äh, hat ge mm, Mulțumesc. Domnul Marinescu, din păcate, a... nu poate să vină și dorește să facă câteva observații. Ă, și să mulțumesc raportorului. Ce s-a spus la sfârșit este foarte important și anume că pentru a avea acest cer unic, trebuie să ne concentrăm pe mai multe lucruri. În primul rând, uh, progresele tehnologice și tehnologiile pe care le avem la dispoziție. Uh, trebuie să procedăm metodic. Un exemplu. Când e vorba de FAB, despre ce este vorba? Fără această BAE, FAB, sistemul cerunic este imposibil de implementat. Amintiți-vă de ce s-a discutat uh, la Consiliul la un moment dat în cadrul dosarului Cer Unic 2. E bine, acolo era vorba de sporirea securității. În sfârșit, uh, nu vreau să spun că Consiliul nu și-a respectat uh, con- promisiunile, însă sunt sceptic în ceea ce privește rezultatele care pot fi obținute până la sfârșitul anului. Așadar, raportul de față reprezintă un semnal puternic dat de, semna- de Parlament Consiliului, în sensul că nu ne dorim proceduri lungi și costisitoare Comisia ne spune acum foarte concret ce se poate face din punctul de vedere al procedurilor, de exemplu când vine vorba de încălcarea tratatelor. Numai ce am vorbit despre căi ferate, acum vorbim despre spațiul uh, aerian. Trebuie să dăm uh, o serie întreagă de semnale puternice legate de această cooperare cât mai strânsă în Europa. Uh, pe de altă parte, statele membre par să nu dorească să contribuie la un astfel de proiect. Unele țări chiar consideră că e mai bine să facă uh, lucrurile singure, cum vor ele, deci nu să meargă pe ideea de cer unic și comisia foarte clar trebuie să dea prima tonul și să impulsioneze această cooperare. Dar bineînțeles că la început uh, trebuie ca lucrurile să fie foarte clare pe plan național. Uh, și în acest sens, bineînțeles că actualizarea tehnologiilor este foarte importantă. Bun, uh, este clar că dacă Comisia își face temele, Europa economică, piața unică, nu va avea decât de profitat. Mulțumesc foarte mult, domnul Danielis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru raportul uh, său. Cred că cerul unic european va fi într-adevăr uh, un semnal puternic și va aduce beneficii economiei europene. În orice caz, ne, ne gândim aici numai la economie, ci și la mediul înconjurător, la ocupare și, în general, pentru societate. În orice caz, e nevoie de o accelerare a procesului. Acum, dacă ne gândim la prețul petrolului și la schimbările climatice, nu are sens să cheltuiești în fiecare an 2 miliarde jumătate de euro pe carburant, pur și simplu pentru că nu suntem în stare să raționalizăm așa cum trebuie traficul aerian. Câteva observații acum legate de raport. În primul rând, nevoia de de a pune pe picioare acel uh, sistem BAF și mecanismul de subvenții aferent. Din păcate, statele membre bat pasul pe loc când vine vorba de cerul unic european și nici pentru BAF și nici în ce privește definirea obiectivelor de finanțare pentru organismul de reglementare. Noi cerem Comisiei să se impună cu fermitate în fața statelor membre. Aș dori să reamintesc de asemenea că la ultimele dezbateri pe această temă, majoritatea dintre noi am cerut uh, să se susțină acele acțiuni preventive din partea Comisiei pentru a anticipa cumva lucrurile în caz contrar, ne vom trezi iar la sfârșitul anului fără ca să fi pus pe picioare acele atât de necesare blocuri aeriene funcționale, BAF. Statele Unite, statele membre, mă scuzați, trebuie să asigure uh, finanțarea și funcționarea independentă a acestora. Apoi, punerea în aplicare a SESAR. Și aici, Comisia trebuie foarte în curând să vină cu propuneri legate de implementarea și finanțarea acestui sistem. Și nu trebuie să uităm că pentru a avea și a garanta o astfel de rețea SESAR în Europa e nevoie de finanțare publică. E bine, această finanțare va trebui să vizeze nu numai aeroporturile care astăzi sunt mult prea aglomerate, congestionate în spațiul european, ci și acele uh, aeroporturi care astăzi poate că nu par atât de interesante din punct de vedere economic, dar care se vor dovedi astfel mâine. Al treilea punct pe care vreau să-l menționez este vorba de comunicarea, ca o campanie de comunicare asupra avantajelor acestui cer unic. Uh, cetățenii trebuie să fie conștientizați. Nu cred că am făcut suficient în acest sens. Opinia publică europeană trebuie să știe mai multe despre aceste lucruri. Fiecare cetățean european uh, trebuie să fie informat și eșecul acestei uh, informări face că pierdem uh, aliați prețioși, cetățenii noștri. Informațiile de pe internet sunt foarte tehnice, nu se rezează decât specialiștilor. Trebuie ca Comisia să facă eforturi pentru a vulgariza pentru a difuza mai bine această informație pentru cetățenii noștri europeni și roadele nu se vor uh, lăsa așteptate. Mulțumesc foarte mult, domnule Danielis, doamna Maisnar, vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, mulțumesc doamna Jackie Foster. Știm că doamna raportoră este extrem de angajată și se bate, se luptă în fiecare zi pentru uh, a impune acest uh, subiect. Unii spun că se aseamănă cele două dosare, trenurile și căile și, mă scuzați, față euroian, pentru că iarăși ne izbim de aceeași problemă. State membre care nu se implică, care sunt reticente. Și de câte ori punem întrebările legate de aceste uh, rute aeriene, uh, Uh, unii, neofiți, uh, unii ar crede că e vorba de uh, lucruri cât se poate de simple, de linii drepte, dar nu e adevărat. Se merge în zigzag, la propriu și la figurat. Uh, să nu uităm că aceste blocuri aeriene funcționale nu sunt decât un jalon, o etapă intermediară, pentru că, de fapt, obiectivul final este cerul unic european. Până la sfârșitul anului ne-am propus să existe aceste bafuri, dar întârzierile se fac resimțite peste tot, în toate țările. Și am mai evocat aceste lucruri, mai ales când am discutat uh, pachetul aeroportuar. Trebuie să optimizăm, să raționalizăm sistemul. Și, de asemenea, fără să sacrificăm aspectul econo- ecologic. Eh, însă lucrurile sunt eh, tergiversate. Am avut un coordonator, domnul Zaboschi, care a fost eh, foarte implicat. El are nevoie de sprijinul nostru, dar și comisia are nevoie de sprijinul nostru. Toate astea pentru a atenționa statele membre, pentru a comunica cu guvernele din țările noastre. Și Știm bine că și în acest dosar uh, Germania și Franța cam pun piedici și în lipsa acordului de partea acestor țări este foarte greu să se acționeze. Se vorbește și despre statutul controlorilor aerieni, e vorba de sindicate, de locuri de muncă, de drepturi. În sfârșit, uh, lucrurile sunt complexe. Unele dintre aceste bafuri uh, vor fi puse în aplicare, dar uh, nu cele mai importante. În sfârșit, uh, pe mine mă interesează mult uh, tot ce înseamnă considerentele legate de Galileo și sistemele conexe. Lucrurile se mișcă, dar și aici este nevoie de buget, de bani. Apoi, punctul 8 rămâne de văzut, de discutat în ce măsură e bine să figureze aici anumite scenarii negative. Doamna raportor vorbea despre ce ar putea să se întâmple peste 10 ani. În sfârșit, dacă vom putea să punem în, apli- să punem în aplicare acest cer unic european, consecințele vor fi de bună seamă pozitive. În sfârșit, în 2013 va trebui să tragem linie, să facem un bilanț uh, în ceea ce privește starea de, sau stadiile de implementare. În orice caz, este clar că va trebui să vedem în ce măsură ne îndreptăm în direcția cea bună. Doamna Lustinberger, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că am sosit un pic târziu, am fost și la altă comisie și este greu că este, este clar că anumiți colegi sunt mai greu de oprit decât alții atunci când iau cuvântul. În sfârșit, când vine vorba de emisiile de dioxid de carbon, trebuie să ne referim la avizul experților, al oamenilor de știință, pentru că și asupra acestor cifre există multe controverse. Pe de altă parte, sunt uh, bucuroasă că puneți accentul pe aceste blocuri aeriene funcționale, BAF. Pe de altă parte, este păcat când constatăm ce se întâmplă uh, pe plan național, la nivelul statelor membre și doamna Meister, Meissner a vorbit despre asta. Este clar că dacă statele membre nu fac ce au de făcut în acest sens pe plan național, uh, tot acest uh, sistem se va prăbuși. Uh, însă să nu uităm că e vorba de un sistem care creează multă neîncredere, neîncredere între diferiții actori, între diferitele state membre. Interesele, egoismul sunt profunde uh, și ele persistă în continuare. Este frustrant să constați că nu se fac aproape deloc progrese sau ele sunt infime și ele nu permit uh, deci, uh, ca lucrurile să se miște. Știm bine că uh, multe lucruri sunt finanțate astăzi în ce în ce mai multe proiecte, însă atunci când există o ocazie de a economisi, nimeni nu face nimic. Este clar că trebuie cumva să se atragă atenția Consiliului în acest sens. În ceea ce privește cooperarea între autoritățile civile și private asupra securității aeriene. E un lucru important, însă cum va fi el pus în aplicare? Poate ați putea să precizați. Știu că este ceva greu și ceva complex, subiectul este deci unul complex, pentru că avem sisteme diferite, fărămițate și am văzut foarte clar că și în Europa de Sud anumite lucruri au fost cumva impuse în manieră artificială. Domnul Kolicek. Já bych eh, opakoval to, co říkala kolegyně Lichtenbergová. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě, ale bohužel, když je několik zasedání jednou, tak to se prostě nedá. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că am sosit cu întârziere. Nu e ușor eh, când uh, trebuie să uh, asigi la mai multe, la lucrările mai multor comisii în același timp. Nu e prima oară când discutăm uh, despre aviație în comisia noastră. Cred că situația va fi complexă pentru blocurile de spațiu aerian uh, funcționale în Europa Centrală. Nu știu cum vom putea face acest lucru. Acum 12 ani eram membru al Parlamentului din Cehia, iar uh, atunci s-a adoptat acordul internațional privind uh, aviația la altitudine medie uh, ce survolează Uniunea Europeană. Atunci lucrurile s-au rezolvat prin agenții, uh, agenție centrală, dar încă nu s-a hotărât uh, unde va fi construită. Deci nu este o problemă doar între Franța și Germania, problema controlului aerian este una foarte tehnică. Și dacă ne gândim la posibilitatea de a aduce la un loc uh, blocuri ale spațiului aerien funcționale din mai multe state membre, trebuie să avem personal bine calificat, la un moment dat se vehicula chiar ideea de grevă. Bine, asta nu se spune în raport, dar uh, s-ar putea să se arunce bețe în roate. Mai apoi, diferențierea între aviația civilă și cea militară este greu de închipuit, fiindcă avem, uh, pe de o parte, 18 țări europene implicate aici și va fi foarte greu să facem fața acestei situații. Încă un lucru care nu se uh, spune în raport este faptul că tehnologia computerizată poate să înlesnească munca controlorilor aerieni, de pildă, dar ne regăsim în aceeași situație ca în cazul trecerii de la televiziunea analogă la, digi- la cea digitală. aveam uh, televiziunea analogă, deci uh, aveam uh, deci avem, să zicem, uh, anumite um, aeronave care zboară la o anumită altitudine și altele care uh, zboară mai sus, uh, cu diverse viteze, cu diverse niveluri sonore.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 și în ceea ce privește consumul de carburant, bineînțeles. Acestea fiind spuse, totuși, raportul este unul interesant, însă trebuie să se țină cont de mai multe elemente. Mulțumesc, domnul Cancian are cuvântul. Eu cred. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului raportor pentru acest text pe care ni l-a prezentat. Sunt de părere că, într-adevăr, e nevoie să ne spunem părerea cu privire la accelerarea termenelor. A venit momentul să luăm hotărâri concrete în ceea ce privește pilonul principal al cerului unic european. Este important să existe instrumente care să consolideze pe cele existente, dar trebuie să avem uh, îndrăzneala să schimbăm și lucrurile înființarea acestor blocuri funcționale de trafic aerian, bafurile, nu uh, ne vor a, nu ne vor uh, aduce neapărat avantajele pe care le așteptăm de la SES. Trebuie să recunoaștem aceste lucruri pentru a lua măsurile exacte care ne vor permite să culegem roadele de pe urma acțiunilor pe care le-am întreprins până acum. Acest nou sistem trebuie să funcționeze pe baza unor obiective trasate foarte clar la nivel european. Avem nevoie de guvernanță sporită, unde uh, mediul industriei să joace un rol important. Erau... Îmi permiteți, aș dori să vă spun mai multe cuvinte despre SESAR. Acest program ne oferă tehnologia necesară de a pune în aplicare acest cer unic european. Cezar ne oferă o metodă eficientă pentru a elimina uh, distorsiunile de gestiune de trafic aerian la nivel european și ne permite să reducem emisiile CO2, să îmbunătățim securitatea și să reducem per total costurile. Cesar funcționează pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și depășește sectorul uh, transportului aerian. Are un impact pozitiv asupra PIB-ului. Este vorba de 419 miliarde între 2013-2020, cum a spus doamna uh, cum a spus doamna raportor. Este vorba de 0,16% din PIB-ul Uniunii. Se vor reduce zborurile cu 16% și cu 50% de mai puține amânări și întârzieri de zboruri. Deci nu trebuie să lăsăm deoparte sesarul. Dar la ce nu ne-am gândit? Nu ne-am gândit care sunt resursele necesare. Am trecut cu vederea acest aspect. Dar este foarte important, fiindcă am spus care sunt uh, aspectele pozitive ale SESAR și acum trebuie să scoatem din buzunar aceste 30 de miliarde, care reprezintă costurile aferente SESAR. Și asta până, uh, și asta pentru orizontul 2010-2030 avem uh, posibilitatea cu aceste 10%, mecanismul de interconectare europeană, contribuțiile uh, industriei pot să fie în măsură de 40%, dar mai, mai avem uh, de scos de undeva 50%. Eu uh, am uh, discutat cu experți și am încercat să vedem de ce e nevoie pentru a pune pe picioare SESAR. Există aspectele acestui program care ar fi foarte folositoare. Ne putem folosi de instrumente inovatoare, cum ar fi obligațiunile pentru proiect. Dacă în luna iulie reușim să adoptăm această întâie parte a proiectului, trebuie să ne grăbim, dat fiind termenele pe care trebuie să le respectăm. Dacă reușim, atunci nu putem să depășim aceste proiecte care sunt numai garanții. Va trebui atunci să solicităm comisiei alte instrumente, dar comisia, după mine, ar trebui să ne dea un răspuns. Pentru a înțelege dacă se întrunesc toate condițiile. Bineînțeles, trebuie să analizăm proiectele, dar trebuie să știm dacă se întrunesc condițiile economice. Bineînțeles, trebuie să ținem cont de beneficiile care vor uh, fi generate, să vedem dacă planul de afaceri este bine pus la punct. Eu aș dori aceste răspunsuri și ar trebui ca Comisia Europeană să ne furnizeze aceste informații. Vă mulțumesc. Antonio, Madame de Verac. Merci, Monsieur le Président. Depuis une douzaine d'années déjà, nous planchons sur la création Mulțumesc foarte mult. De 10 ani ne ocupăm de acest subiect, de crearea cerului unic european și nu să revin asupra uh, realizărilor. Toată lumea e de acord cu ele. Ele fac obiectul uh, obiectului uh, raportului domnului Fosler, aș dori să o felicit și aș dori să susțin toate observațiile uh, în ce privește instituirea acestor uh, blocuri funcționale de aeriene cu ocazia ultimului coordonator, uh, domnul Jarzembovski, ne-am pus de acord pe marginea acestor bafuri și, așa cum au spus mai mulți colegi, mi se pare foarte important să reamintim statelor membre faptul că nu trebuie să abandoneze acum în această etapă crucială în ce privește cerul unic european. E foarte important ca participarea națională să fie susținută, da, trebuie să revizuim structurile noastre și merită pentru că 328 de mii de locuri de muncă urmează să fie create în acest context de criză economică și trebuie să respectăm calendarul. Trebuie să depunem depunem eforturi suplimentare pentru ca în termenele necesare în grafic să uh, punem în aplicare legislația cu privire la cerul unic european. Europa are un avantaj comparativ față de partenerii săi datorită contribuției tuturor actorilor pentru ca tehnologia să fie cu adevărat fiabilă. Și trebuie să subliniem și faptul că e foarte important să ne asigurăm de că interoperabilitatea tehnologică funcționează pentru că sigur că trebuie să ținem cont și de dimensiunea internațională a schimburilor în ce privește sectorul aerian. Trebuie să, cred că e inutil să reamintim faptul că cel unic european va fi funcțional doar dacă toate componentele sale sunt funcționale în termenii uh, fisați. Uh, Trebuie ca Comisia să dea cursă promisiunilor, însă ă, să nu uităm că în spatele acestei etichete de Uniune Europeană se află și statele membre și își mulțumesc ă, lui Jose Clint Foster pentru proiectul său de raport care reflectă poziția pe care ar trebui să o apărăm noi parlamentarii europeni. Mulțumesc! Mulțumim, doamna de Verac. Înainte de a da cuvântul Comisiei, aș dori să adresez o întrebare Comisiei am ascultat uh, ce s-a spus și îi mulțumesc și eu lui Jacqueline Foster pentru raport. Cred că uh, analiza și propunerile sale întrunesc unanimitatea. Fac o paranteză aici. Uh, domnul Cancean mâine va avea loc votul și va fi și un vot la buget voturi plin procur ar trebui să aibă loc înainte de 31 iulie, înainte de dialogul tripartit. În orice caz, nu am procedat ca de obicei. Aș dori să pun o întrebare, însă am rămas cu impresia că problema vine din nu, nu din concept și din aplicarea sa, ci prevederile cel unic european sau uh, prevederile legate de Sezar și ține mai ales de faptul că, dacă nu mă înșel și de aceea pun o întrebare, nu s-a spus totul în ce privește statutul controlorilor europeni uh, aerieni. Dacă ne uităm la legăturile uh, între Franța și Germania și spațiul comun pe care îl avem în comun, Direcția Generală a Aviației Civile are anumite probleme de control a controlori, al controlorilor. Deci, de fiecare dată când lucrurile nu evoluează cum le place lor, fac grevă. Nu e o problemă națională, ci internațională. Vă reamintesc că conflictul uh, din SUA, președintele Reagan și felul în care a fost soluționat, întrebarea mea este care e uh, etapa următoare, ce am putea face pentru a avea un statut european al controlorilor europeni, să am dorit ca uh, profesi, această profesie, această meserie să fie recunoscută în unicitatea sa și să avem și, colecti, uh, și uh, negocieri colective. Uh, am dorit să știm uh, care, care este specificitatea unui controlor uh, din Franța, Germania, Cehia și așa mai departe și cum poate fi el controlat. Și aici uh, aș dori să revin asupra sistemului care controlează la nivel național, ori e foarte greu să ajungem la o coordonare și și mai puțin la o integrare la nivel european. Deci, ce se întâmplă cu statutul acestei uh, profesii? Mai ales din perspectiva Uh, condițiilor sociale. Reprezentantul Comisiei are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Aș dori să o felicit pe raportoare pentru acest raport, care este foarte clar, este cuprinzător și Comisia sprijină, uh, uh, poate nu toate, dar în mare parte, concluziile acestui raport. Această inițiativă are 12 ani deja și aș dori să vă atrag atenția asupra unor aspecte. În urmă cu 12 ani care a fost principala problemă congestiunea aeriană. Deci uh, cerul european era foarte congestionat și a trebuit să luăm o inițiativă pentru a soluționa această problemă. Iată, la 12 ani după aceea, problema nu o reprezintă congestia aeriană și pentru că nivelul traficului în acest an va fi comparabil cu cel din 2007, economice. Problema care persistă e eficiența sistemului și impactul asupra mediului înconjurător. Au apărut, deci, elemente noi care ar trebui să fie abordate. Anul 2012, așa cum au spus mulți dintre dumneavoastră, e foarte important pentru că multe dintre inițiativele Cerul Unic European vor ajunge într-o fază în care va trebui să demonstrăm că uh, obținem rezultate concrete și foarte pe scurt aș dori să vă reamintesc inițiativele. Uh, schema de performanță, după cum știți, în legislația cu privire la cerul european, în pachetul 2 adoptat în 2009, a fost o schemă de performanță a fost introdusă, un instrument foarte puternic care permite să se stabilească la nivel european uh, norme de performanță în domeniul capacității, coeficienței, uh, um, um, eficienței și al eficienței zborurilor. Comisia uh, au fost elaborate planuri naționale de performanță care sunt tratate Uh, au fost uh, evaluate de către comisie și acum urmează să fie validate și să fie puse în aplicare ele, uh, deci trebuie să fie puse fără întârziere în aplicare pentru a reduce costurile și pentru a îndeplini obiectivul eficiență. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste planuri concrete sunt puse cu adevărat în aplicare pentru ca statele membre să-și țină promisiunile. Comisia a numit Eurocontrol Uh, în funcția de uh, manager al rețelei, de gestionar al rețelei. Trebuie să ne asigurăm că acest gestionar al rețelei poate să intervină când intervin probleme uh, de capacitate, când apar probleme de congestie și de, de, de ambuteiaje. Deci acest gestionar ar trebui să poată interveni și să soluționeze problemele care apar în spațiul aerian. SESAR un program uh, foarte important de modernizare. După cum știți, e o întreprindere comună, o inițiativă de succes până acum. Această inițiativă comună SESAR începe să dea rezultate concrete în ce privește validarea noilor tehnologii și ar trebui să ne gândim la uh, faza de punere în aplicare. Trebuie să uh, Uh, lansăm mecanismul care să permită tehnologiei SESAR să fie implementată în mod uh, um, sincronizat. Pentru Comisie, una dintre uh, principalele provocări, așa cum au spus și unii dintre dumneavoastră, va fi finanțarea acestui program. Trebuie să studiem toate posibilitățile, toate uh, metodele uh, inovatoare de finanțare pentru a sprijini faza de uh, desfășurare. Și apoi, în fine, chestiunea faburilor acestor uh, blocuri aeriene funcționale și în acest an ne apropiem de un moment de până În decembrie, statele membre vor trebui uh, să ne facă dovada lansării acestor faburi. Și aici poate că ar trebui să recunoaștem că nu tot ce figura în uh, textul legislativ a fost dus la bun sfârșit avem 68 de centre de control aerian 27 de uh, furnizori de servicii aeriene, sunt prea mulți astfel de furnizori, ar trebui să avem o, un proces de consolidare și să avem mai puțini furnizori de servicii aeriene în acest domeniu. Dar problema e reală pentru că ne confruntăm cu dificultăți datorită suveranității. Întotdeauna statele membre uh, opun rezistență, și probabil că procesul de convingere a statelor membre va fi îndelungat. Va trebui să convingem statele membre că treptat va trebui să-și integreze serviciile și să uh, aibă servicii de furnizare mai eficiente. Aș mai dori să mai spun că anul 2012 va fi foarte important, având în vedere două evenimente importante. Va avea loc un nou summit, o conferință la, în Cipru, pe uh, tema fabulilor în 1 octombrie și, de asemenea, uh, conferința uh, um, Atenției Internaționale privind aviația pe tema serviciilor aeriene. Și mă apropiu de sfârșit pentru a reveni la întrebarea pusă de domnul președinte. Aș dori să vă spun că există deja o directivă specifică care a fost uh, transformată într-un regulament, un regulament cadru, în ce privește licențele uh, controlorilor de trafic aerian. Există un cadru, deci, la nivel european, care are ca scop armonizarea procesului de acordare de licențe pentru uh, controlorii aerieni dar și armonizarea eh, cerințelor de acordare a acestor licențe. Problema adevărată sau întrebarea adevărată e următoarea. Trebuie să recunoaștem că controlorii activează în uh, medii diferite, în spații diferite. Deci e foarte greu să, uh, ca un controlor să treacă de la un uh, centru la un altul. E nevoie de timp și de bani pentru a pregăti, pentru a forma un controlor care vrea să plece de la un centru la altul. Și am constatat că, că există o lipsă de armonizare între centrele de uh, controlere ca și cu șoferii de taxi care, trec, care conduc mașini diferite și nu pot să treacă de la o mașină la alta. Și e o problemă majoră cu, centrul, cu cerul european. În ani nu s-au înregistrat progrese în domeniul armonizării, um, deși aș spune că uh, cabina controlorilor rămâne o problemă datorită monopolului național. Statele membre nu doresc să uh, adopte norme sau standarde comune și să obținem un tipar pentru o uh, profesiune uh, la nivel uh, european. În fine, așa cum spunea doamna raportor, suntem, va exista o raportare anul următor în ce privește progresul acestei inițiative. Bineînțeles că toate elementele esențiale pe care le-am menționat în legătură cu anul 2012 vor fi incluse în acest raport. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup. Eh bien, euh, c'est à Jacqueline Foster. Mulțumesc. Doamna Foster poate să tragă concluziile. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, colegilor din uh, comisia noastră și din partea comisiei executive. Comentarii foarte utile. Aș dori să reacționez la tot ce s-a spus, dar nu știu dacă voi putea. Um, domnul Domnul care s-a ocupat înainte de acest subiect este un prieten al nostru și știm bine că acest dosar este unul care este cumva discutat de 10 ani și poate că o să mai treacă încă 10 ani până se va rezolva. În orice caz, trebuie să avem o atitudine constructivă. Că vine vorba de controlul controlul aerieni, eu provin dintr-o insulă și văd lucrurile poate puțin așa. Problema este că uh, anumite țări moștenesc sistemul de control aerian uh, um, de la împărțirea între sistemele militar și civil. Alte țări însă au o altă împărțire pe coridoare. Nu cred că până la urmă această distinție este până la urmă cea mai importantă pentru că dacă avem probleme pe plan militar și trebuie să fie folosite, să fie, să fie utilizat spațiul comun economic, eh, mă scuzați, cerul unic european, lucrurile se pot rezolva și am avut exemple în acest sens. Este clar că problema este că statele membre nu au suficientă flexibilitate. E vorba de o mentalitate, e vorba de schimbarea mentalității și este clar că nu este simplu să te schimbi eh, în acest sens și iată de ce avem tradiții diferite, extrem de fragmentate și acest lucru se reflectă și la punerea pe picioare acestor bafuri. Pot doar să vă spun că guvernul britanic este foarte convins că lucrurile trebuie să progreseze cu cerul unic și este foarte clar că toate statele membre sunt îndemnate să-și creeze aceste blocuri funcționale și să o facă până la termenul uh, stabilit. Când vine vorba de controle aerieni și de mobilitatea acestora, cred că nu se preconizează ca ei să fie mutați de colo-colo neapărat, așa cum s-a sugerat aici. Mie nu mi este teamă uh, de ce se va întâmpla cu statutul acestor controle europeni, nici în Europa și nici în lume. Eu cunosc ă, din interior industria și sectorul aerian și pot să vă spun că uh, Într-adevăr, înțeleg pe undeva faptul că acești controle, controle aerieni sunt îngrijorați de ce se va întâmpla cu ei în viitor. Este legitim să fie îngrijorați, însă eu cred că, până la urmă, toți statele membre trebuie să le dea asigurări. Sistemele actuale sunt și de semnalizare sunt uh, vechi de zeci de ani uh, și învechite. Uh, acum avem tehnologii care ne permit să facem lucrurile altfel. Tehnologiile există, nu trebuie decât să le punem în aplicare. Uh, americanii au propriile tehnologii și dacă vrem uh, ceva ultimul rând ne putem să le cumpărăm de la ei, nu așa? Însă nu este necesar, pentru că noi avem tehnologiile de vârf și creierile cele mai bune în Europa, care pot să vină cu tehnologii care să ne permită o Europa uh, înalt, uh, avansată în punct de vedere tehnologic și uh, așa mai departe. Cifrele și datele ne arată, așa cum a arătat și Comisia, că uh, oricum privind lucrurile, există foarte multe beneficii financiare, economice și așa mai departe. Ele sunt reale și uh, procesul acesta trebuie să fie într-adevăr derulat. În orice caz, mulțumesc colegilor pentru comentariile făcute. Însă colegii au mai pus o întrebare. De ce să facem acest lucru? Există presiuni legate de mediul conjurător, de congestionarea spațiului. Uh, e adevărat, dar este clar că aceste presiuni nu vor face decât să, să, să sporească în viitor. Trebuie să avem o atitudine de anticipare și o atitudine rațională de punct de vedere economic. S-a vorbit despre acei 3 miliarde ca investiții, însă deja milioane sunt cheltuite astăzi pe cercetare-dezvoltare, banii europeni sunt deja bugetați pentru multe dintre aceste acțiuni, deci uh, cred că avem finanțare, e nevoie de voință politică, trebuie să ne asigurăm că toată lumea are această voință și guvernele, și Comisia, și Consiliu, trebuie să avem atitudine pozitivă și deci dacă vrem să facem, putem să facem. Iar este foarte clar și s-a văzut că beneficiile pe termen lung sunt absolut reale. Mulțumesc tuturor și uh, iau în notă de toate comentariile făcute, le voi integra și bineînțeles că accept și amendamente din partea colegilor, nicio problemă, însă trebuie, să fie ca lucrurile, uh, trebuie ca lucrurile să fie cât se poate de simple și mesajul să fie cât se poate de clar și la obiect. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnă Foster, vreau să reamintesc că data limită de depunere a amendamentelor este 7, este 7 iunie la prânz. Votul în comisie va avea loc în luna iulie și un vot în plenară în septembrie. Doamnă Foster, nu ne părăsiți pentru că continuați să străluciți pe scena acestei comisii, continuați să fiți implicată în, în ce privește următorul subiect de pe ordinea de zi. Deci vă rog să rămâneți cu noi. Right, thank you very much, Chairman. And... Um, Doamna Foster, da, vă mulțumesc, uh, domnule președinte, și cred că colegii care au venit să asculte lucruri despre cerul unic sunt interesați, la fel de interesați și de următorul raport. E vorba de implementarea și operarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit. Pentru că dacă n-am avea aceste sisteme, am fi tot în epoca de piatră. În sfârșit, nu suntem noi principala comisie pe fond uh, vizată de aceste sisteme de navigație prin satelit, însă, din partea noastră, am depus deja ceva amendamente, însă aș dori să dau citire câtorva elemente în expunerea de motive pentru a fi la curent. Vreau să vă spun că acest uh, regulamentul actual uh, propune un model de guvernanță pentru sistemele de navigație prin satelit, măsurile aferente și finanțarea până în 2020. E vorba de programul Galileo, care dorește să stabilească o infrastructură de navigație și poziționare prin satelit, mai ales în scopuri civile. E vorba de mai multe faze, ne aflăm în prima fază, a doua fază de validare până în 2013, faza de desfășurare până în 2018 și, în sfârșit, faza următoare până în 2020, eh, iar intrarea în exploatare propriu-zisă va avea loc eh, sau va începe, mai bine zis, prin 2020, 2022. E vorba de a pune pe picioare un sistem eh, performant de navigație prin uh, Uh, satelit, inclusiv servicii de uh, siguranță și securitate care folosesc satelitul. Deci salut uh, încă o dată Comisia, pentru a doua oară această după masă, pentru această propunere de nou regulament care dorește să acopere nevoile uh, pentru Galileo pentru următoarea perioadă de finanțare. Nevoia de finanțare Uh, rațional din punct de vedere economic, precum și un sistem performant până în 2020. Nu trebuie să uităm că e vorba de sisteme foarte performante oferite de Agnos și Galileo. Astăzi, sistemele de navigare în Europa trebuie să folosească sateliți care nu sunt controlați din Europa și care nu sunt potriviți pentru scopuri civile servicii de acest gen pot fi foarte interesante pentru zonele urbane dens populate și, în orice caz, clientul final este cel care va beneficia. Sistemul european de navigație prin satelit va aduce beneficii de, pentru, prin intermediul a sute de companii în Europa pentru IMM-uri sau prin IMM-uri și crearea de locuri de muncă înalt calificate. Acest sistem va uh, extinde cunoștințele europene în domeniul, inclusiv domeniul spaț- uh, spațial. Această uh, desfășurare de forță și sistemul care se dorește a fi implementat reprezintă o ocazie deosebită pentru mediul de afaceri european. Având în vedere cât de bună este propunerea inițială a Comisiei, nu propun decât foarte puține amendamente pentru a consolida și clarifica, în primul rând, tot ce înseamnă achiziții publice și gestionare sănătoasă a bugetelor, foarte importante pentru sistemul de transport. Deci, o apoi o partea de bună guvernanță a programelor Galileo și Agnos. În acest sens, este nevoie de o împărțire strictă a prerogativelor sarcinilor între comisie, între agenția uh, spațială și cea de navigație prin satelit. Apoi, trebuie ca sistemul să se adapteze din punct de vedere operațional. Comisia a desemnat deja autoritatea de exploatare GNSA pentru perioada până în 2018 și pentru că această agenție specializată să poată să funcționeze, este necesar ca ea să aibă resurse umane adecvate pentru a putea să pună în aplicare mandatul său din ce în ce mai ambițios. Trebuie spus că relocalizarea sedului acestei agenții, așa cum este prevăzută, nu trebuie să aibă un impact asupra fostelor resurselor umane și expertizei acesteia Sistemul de satelit, de navigație prin satelit, va afecta în mod pozitiv uh, transportul european și dincolo de frontierele acestuia. Acest program va avea beneficii foarte semnificative pentru sectorul transporturilor și, uh, bineînțeles, uh, sunt lucruri care interesează foarte mult pe noi aici la Comisia Tran în ceea ce privește, de exemplu, căile ferate, reducerea congestionării Um, reducerea timpului de reacție în caz de urgente, urgență, uh, facilitarea um, acțiunilor de, de, monitori, de, de, de sprijin și de consiliere a conductorilor, inclusiv uh, lucruri care se vor reflecta asupra consumului de carburant. Apoi, uh, ceea ce privește sistemul de transport terestru, îmbunătățirea localizării um, tirurilor, uh, pentru că se va reduce costurile, se va spori capacitatea și vom avea informații mai fiabile legate de plecări și sosiri ce privește transportul maritim de această dată și tot ce înseamnă căile navigale, navigabile, putem să îmbunătățim traficul pe coridoare, putem să îmbunătățim securitatea și capacitatea de uh, operațiuni de salvare eventual reacții rapide când au loc uh, catastrofe naturale, etc., sau alte uh, catastrofe provocate de om. Iar în ceea ce privește transportul aerian, și aici impact foarte pozitiv, inclusiv spațiul și cerul unic european, SESAR, securitate și siguranță în aeroporturi și așa mai departe. În ceea ce privește finanțarea, contribuția europeană din 2014 până în 2020 este estimată la mai multe zeci de milioane de, zeci de miliarde în ceea ce privește desfășurarea și operaționalitatea acestui program. Nu trebuie să existe suprapuneri, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, de aceea este important să se îmbunătățească guvernanța publică și să se existe o gestiune financiară sănătoasă. Uh, încă o dată vreau să vă spun că nu am depus foarte multe amendamente și nu vreau să trec prin toate, însă puteți să vedeți că um, la primul amendament se despre avantajele generale și apoi observație pe care tocmai am făcut-o legată de managementul acestui sistem. Important este să nu existe suprapuneri de prerogative și competențe. Este important, pe de altă parte, ca agenția de profil să poată să funcționeze așa cum trebuie, să fie finanțată așa cum trebuie. Iar amendamentul 9 se referă la proprietatea intelectuală și la tot acest tip de beneficii adus de programul respectiv. În general, dezvoltarea acestui sistem și din punctul de vedere al Comisiei Transport ei bine, în acest sens, trebuie să ne asigurăm că proiectele respective sunt gestionate așa cum trebuie și sunt finanțate așa cum trebuie, însă până la urmă este vorba de banii contribuabilor. Nu trebuie să uităm acest lucru. Însă noi uh, uh, avem un uh, avantaj enorm aici în Europa pentru că avem o industrie puternică, o industrie producătoare, constructoare și avem aturi foarte clare în acest sens. Iată ceea ce vreau să vă spun și sper că Comisia va susține aceste lucruri. Nu am vrut să intru prea multe detalii tehnice. Subiectul este deja suficient de tehnic. Important este să avem un mesaj cât se poate de simplu, clar și la obiect. Ce dorim, ce se va face și cum să facem ca toată lumea să aibă de câștigat și, bineînțeles, statele membre sunt cele care vor trebui să gestioneze aceste lucruri cât se poate de eficient. Mulțumesc foarte mult, doamnă Foster. Äh, danke, äh, Herzlichen Dank auch an... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei Foster. Vă mulțumesc pentru această prezentare care a rezumat uh, raportul atât de clar. Nu ne-a fost deloc ușor să să extragem acest uh, subiect foarte important uh, din rețelele transeuropene Galileo și să-l aducem la Comisia pentru Industrie, fiindcă am considerat că aplicarea sistemelor um, de navigație prin satelit, de radionavigație și de poziționare prin satelit, făceau uh, parte din domeniul transportului, de acolo vor veni fondurile, deci este foarte important ca noi să ne implicăm mai mult cu cât uh, Europa, cu marea sa piață internă și potențialul său industrial uriaș, concurează cu SUA, Canada și cu statele uh, din sud-estul Asiei și, bineînțeles, să nu uităm Rusia. Iar toate aceste țări, din motive strategice sau militare, au propriile lor sisteme de uh, poziționare prin satelit care orbitează Pământul. Putem să ne considerăm norocoși că, iată, în Franța avem uh, o rampă de lansare pentru sateliții noștri pe care îi putem lansa pe orbită. Și putem acoperi întreaga Europa până la, în Africa de Nord și să strângem informații. Ni se trimit uh, date în timp real, fapt ce ne este foarte necesar nu numai pentru desfășurarea de teste, cât și pentru a desfășura o sumedenie de proiecte. Nu voi relua ceea ce a spus dumneavoastră, doamna Foster, ne-ați prezentat o listă exhaustivă a domeniilor de aplicare, dar poate am putea să nu pierdem din vedere pe câteva dintre ele în momentul în care discutăm modul, despre modul în care cheltuim fondurile europene, agricultură, mediu înconjurător, în ceea ce privește îmbunătățirea controlelor și așa mai departe. E bine, aceste controle pot să aibă o exactitate înfricoșătoare de până la 20 de centimetri prin aceste uh, sisteme de poziționare prin satelit uh, și uh, navigarea pe mare. Toate acestea sunt controlate prin satelit, uh, conectarea Europei, această facilitate și multe, multe altele. Iar finanțarea intră și ea în discuție aici. toate acestea au legătură cu aplicarea tehnologiilor prin satelit, autostrăzile, autostrăzile mărilor. Aici intră această tehnologie, intră în joc tehnologia pe uh, mările cu mult trafic uh, de navigație. Eu uh, uh pot să vă spun foarte clar uh, uh, că cunosc foarte bine una dintre cele mai uh, congestionate mări ale planetei. Um, petroliere, um, cisterne și așa mai departe. Și același lucru este valabil și pentru uh, Bosfor și alte mări. Este important să existe finanțare 2014-2020, de pildă, pentru această perioadă avem nevoie de finanțarea necesară Iar noi, cei care ne ocupăm de politici de transport, trebuie să ținem cont de acest lucru. Autostrăzile maritime reprezintă un exemplu excelent de aplicare. Dacă nu avem uh, o punct fix de trecere, o punți fixe cum ar fi podurile, aici vorbim de o, o precizie foarte mare, de, cu o marjă de erare de 20 de centimetri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 Pentru mine sunt importante câteva aspecte. În primul rând, este vorba despre faptul că trebuie pus accentul pe interoperabilitate, care reprezintă un principiu primordial ce trebuie pus sub lumina reflectoarelor. Există anumite tendințe și interese personale, dar, după părerea mea, trebuie să se pună accentul pe diversitate și creativitate care merg mână în mână astfel încât interoperabilitatea reprezintă un termen cheie în ceea ce privește aplicarea tehnologiei prin satelit. Putem adăuga la lista uh, utilizărilor transportul municipal uh, intermodal sau uh, lanțurile mobilității. Iar aici sistemele de navigație prin satelit pot juca un rol foarte important. Cei cu mai multă experiență își amintesc probabil când discutam despre sistemele uh, taxelor uh, de drum, interoperabilitatea acestora, bineînțeles. am putea aplica această tehnologie și la reînnoirea acestor sisteme de taxe de drum. Mă bucur că aceste sisteme sunt uh, accesibile utilizatorilor. În momentul în care vorbim despre protecția datelor, e bine, protecția datelor este foarte importantă. Există aplicații de ordin militar, iar uh, Iar pentru mulți, uh, această chestiune uh, va ridica diverse probleme. Apoi, în ceea ce privește amendamentul 9, drepturile de proprietate intelectuală. Nu înțeleg foarte bine despre ce este vorba aici. Înțeleg, bineînțeles, intenția faptul că se, folosește, se folosesc drepturile de proprietate intelectuală ca element de blocaj, dar ce se încearcă? Eliminarea acestei piedici sau nu? Despre ce este vorba? Care este rostul? Fiindcă dacă vorbim despre, uh, despre solicitări de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, atunci lucrurile nu se vor mișca până la urmă. Sau vorbim despre folosirea drepturilor de proprietate intelectuală.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 Dați-mi uh, voie să vă spun câte ceva despre cercetare uh, și cercetare științifică în țara mea, Cehia. Galileu este foarte important și mă bucur foarte mult că reușim să, ca până în 2014, să trimitem în orbită toți sateliții. Vă mulțumesc, doamna Foster, pentru raport ne dăm seama câte lucruri vor deveni realitate prin această tehnologie. Putem uh, îmbunătăți lucrurile și în arhe- arheologie. În Marea Britanie, de pildă. Din spațiu se văd lucrurile mai bine. Putem uh, avea o imagine mai bună a mediului înconjurător, uh, al uh, emisiilor toxice. Uh, al um, prezenței metalelor uh, grele și așa mai departe. Apoi, drepturile de proprietate intelectuală. Aici există primejdea ca dacă nu creăm o platformă în ceea ce privește folosirea navigației prin satelit. Să ne confruntăm uh, așa cum se întâmplă în cazul noilor tehnologii, cu diverse protocoale conexiuni diferite. Pentru 2020 vrem să armonizăm frecvențele, dar nu suntem în uh, America de Sud, unde prizele și tensiunea electrică diferă de la o țară la alta dobře, že jdeme dopředu a chtěl bych poděkovat zpravodajce. Raportul dumneavoastră este foarte important și la fel de important este să înregistrăm progres. Mulțumesc încă o dată, doamne raportor. Merci, monsieur le président. Alors... Doamna Deverac, mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit despre progresul SES uh, și acum, iată, vorbim despre unul dintre instrumentele sale, fiindcă programul de Radionavigație și poziționare prin satelit joacă rol foarte important. Salut abordarea Comisiei Europene din propunerea sa, precum și proiectul de aviz, aviz al colegii noastre, doamna Foster. O Europa puternică este independentă și cu instrumente de calitate care să-i permită să facă față provocărilor unei lumi globalizate. Sistemele Galileo și EGNOS uh, răspund acestor uh, nevoi și cred că suntem cu toții de acord. Asemenea, tuturor programelor care țin de politica spațial, spațială europeană ne arată care este plus valoarea Uniunii Europene, dar fiindcă este vorba despre politici ambițioase care nu ar putea fi duse la bun sfârșit de către statele membre singure, de unele singure. Galileo și EGNOS aduc beneficii cetățenilor noștri, bineînțeles, dar nu numai, și altor actori care sunt prezenți pe teritoriul nostru, iar propunerea Comisiei uh, ne aduce în linii mari un răspuns potrivit în ceea ce privește sprijinul acordat unei uh, politici industriale puternice în acest domeniu. Nu o să intru în amănunte, fiindcă ne putem exprima pozițiile privind aspectele legate de transport prin intermediul amendamentelor, dar aș dori să fac o observație după o primă citire a acestui document. Moment, aceste proiecte răspund unor principii importante, cum ar fi uh, uh, apărarea vieții, este foarte important ca toți actorii să-și respecte angajamentele. Astfel, cu titlul de exemplu, aș putea să vă spun că la articolul 1, spune la articolul 1 că Uniunea Europeană se angajează să asigure gratuitatea acestui uh, serviciu siguranța vieții, așa cum se precizează pentru serviciul uh, similar. În cadrul uh, instrumente, uh, organizațiilor uh, internaționale ne angajăm în acest sens și a trebuit să se facă această precizare și în text. În ceea ce privește restul propunerii comisiei, poziția noastră se va oglindi, bineînțeles, în amend- amendamentele pe care le vom înainta în curând. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Deverac. Doamna Cavada, din partea Comisiei Europene, o să ne prezinte punctul său de vedere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca reprezentant al comisiei, dați-mi voie să mulțumesc, doamne raportor, să o felicit pentru proiectul de aviz excelent și încă o dată dați-mi voie să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul uh, pe care l-a oferit întotdeauna acestor două sisteme, Galileo și EGNOS. Așa cum a spus și doamna EGNOS, este vorba despre sisteme care reprezintă uh, o tehnologie orientată către viitorul industrial al Europei și nu numai al lumii întregi. Este vorba de tehnologii care vor crea noi locuri de muncă, lucru de care avem uh, neapărat nevoie acum în Europa și vor genera în egală măsură creștere. În ceea ce privește aplicarea și utilizările acestora, așa cum a spus foarte bine doamna Fosner și, uh, și nu numai, există o gamă foarte largă de utilizări în multe sectoare, cel al transportului, dar numai agricultură, energie și multe altele. Comisia Europeană din anul 2008, când uh, a început să se ocupe de acest program cu sprijinul Consiliului și Parlamentului, a încercat să pună pe făgaș, pe făgașul cel bun acest program și să creeze o realitate corespunzătoare pentru Uniunea Europeană. La ora actuală putem spune că eforturile noastre au fost încununate cu succes. Prin, prin această propunere legislativă, Comisia Europeană încearcă să pună pe picioare cadrul necesar pentru exploatarea acestor două sisteme în următoarele decenii. Care sunt obiectivele principale ale fazei de exploatare. În primul rând, este vorba de faptul că Uniunea Europeană, prin intermediul Comisiei, poate să garanteze furnizarea unor servicii de calitate. Avem 5 servicii Galileo și 3 EGNOS. Primele 3 servicii Galileo vor fi puse în funcțiune începând cu 2014. Dacă doriți ieșim din obiectivul de a pune întreg accentul pe infrastructură și încercăm să punem accentul pe servicii, pe cetățeni, pe utilizări. Al doilea obiectiv este foarte important și el pentru instituții, pentru instituțiile Uniunii Europene, dacă îmi permiteți, este vorba despre despre costurile, costuri și calendare și modul în care acestea pot fi bine stăpânite. În trecut, costurile au fost uh, au fost considerabile și termenele nu au fost respectate. Din 2008, Comisia cu Agenția uh, Spațială Europeană uh, au încercat uh, să reducă costurile și să lanseze pe orbită sateliți pentru ca în 2014 să avem 18 sateliți lansați pe orbită și în 2016 24 și în 2020 în numărul întreg de sateliți nu putem să facem lucrurile de unii singuri. Într-adevăr, trebuie să punem accentul pe interoperabilitate și pe compatibilitate. În același timp, ne oplăm pe plan internațional cu partenerii noștri, cum ar fi americanii, de pildă, prin, cu GPS, încercăm să colaborăm pentru a putea îmbina aceste două sisteme și pentru a le oferi utilizatorilor cele mai bune rezultate ale acestei combinații. Al treilea obiectiv, foarte important pentru Comisia Europeană, iar aici văd că suntem pe aceeași lungime de undă, dat fiind proiectul de aviz al doamnei Foster, este de a, de a avea o schemă de guvernanță potrivite care să răspundă nevoilor de adaptare și de uh, modernizare, precum și de eficientizare. La ora actuală, Comisia este gestionarul, este organismul de gestiune dar uh, în curând vom uh, externaliza gestiunea unei uh, agenții europene cu sprijinul Agenției Europene, Spațiale Europene în acest domeniu. Revin la raportul doamnei Fosne și vreau să vă spun că Comisia Europeană salută acest raport care pune accentul pe elemente foarte importante, elemente cheie ale programului nostru. De pildă, utilizările, precum și eforturile ce trebuie făcute în cadrul programului Horizon 2020 pentru a mări uh, sfera utilizărilor și serviciilor și, în al doilea rând, guvernanța, așa cum a spus și domnul raportor, trebuie să se facă o uh, diferențiere clară a rolurilor și responsabilităților principalelor părți interesate ale acestui program. Răspândirea informațiilor la nivel instituțional este necesară. Comisia trebuie să prezinte lucrurile foarte clar și transparent față de Parlament și Consiliu în ceea ce privește evoluția acestui program, nu numai la uh, nivelul uh, comisiilor, ci și uh, la nivelul grupului inter- instituțional Galileo, așa cum se spune și în raport. Politica preconizată în ceea ce privește achizițiile publice, aici pe locuri ar fi nevoie de unele nuanțări, dar uh, vreau să, și aici mă oprez, domnule președinte, prin amendamentul 9, care face referire la um, drepturile de proprietate intelectuală, Uniunea Europeană, iată, deține două sisteme, două infrastructuri, iar acest lucru este foarte important. Este foarte important să menținem acest drept de proprietate pentru a putea să fim noi cei care decidem și pentru a putea să le exploatăm noi. Comisia, în numele Uniunii Europene, este cea care deține, proprie, care deține rezultatele finanțărilor sale. Dar amendam, iar în amendamentul Uh, doamnei raportor, se încurajează părțile terțe care, care dezvoltă elemente cheie pentru program și pentru care Comisia poate să încheie acordurile necesare pentru a putea să devină proprietar și pentru a pune la dispoziția tuturor aceste proprietate intelectuale mai ales în ceea ce privește dezvoltarea, uh, sporirea utilizărilor. Acest lucru este foarte important și facem acest lucru pentru a răspândi la difuzarea la maxima acestui sistem și a acestor utilizări, mai ales la nivelul serviciilor în întreaga Europa și în întreaga lume. Iar în cele din urmă, politica tarifelor, și aici mă refer la ce a spus doamna Devorac, într-adevăr, avem cinci servicii la Galileo Primul, Open Service, este gratuit. Aici intrăm în concurență cu GPS-ul care este gratuit peste tot, dar mai sunt și alte servicii. Comisia încearcă să, aprofund, să analizeze în profunzime politica sa de tarife și încercăm să vedem dacă putem obține uh, putem obține profit direct fără să punem o sarcină prea mare asupra bugetului Uniunii Europene și încercăm să vedem în ce domenii putem să obținem și beneficii social-economice. Nu spunem aici că siguranța vieții, cel de-al treilea serviciu va fi gratuit, ci, deocamdată, solicităm să avem mai mult timp pentru a desfășura o analiză aprofundată, pentru a reuși apoi, pe baza unor rezultate solide, să vă spunem foarte clar către ce politică trebuie să ne orientăm. Aici este vorba de, după părerea mea, de o solicitare rezonabilă din partea Comisiei Europene, care va permite Parlamentului European și Consiliului să aibă până la urmă un dosar uh, solid și pertinent înainte de a se lua decizii. Vă mulțumesc, domnule președinte, și încă o dată aș dori să mulțumesc, doamne raportor, iar vreau să vă spun că Comisia dorește să finalizeze acest dosar în prima lectură, dacă totul merge cum trebuie, pentru a putea să avem la dispoziție anul 2013 pentru punerea în aplicare. Vă mulțumesc! Mulțumim! Doamna Doverac dorește să facă observație cu privire la tarif? Nu, ați spus că nu va fi gratuit, dar mi s-a părut că la început ați spus că o să fie gratuit și după ce a dispărut cuvântul gratuit și de aceea am revenit ulterior. Mulțumesc. Doamna Foster, concluziile acum. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, dragi colegi, pentru observații. Aș dori să vă mulțumesc pentru uh, observațiile atot cuprinzătoare. Doamna, mulțumesc, doamnei Cavada, de la Comisie. O parte dintre răspunsurile dumneavoastră uh, vor, uh, îi vor ajuta pe colegi cu explicații, pentru că, ca și Cezar, uh, intrăm în rapoarte care sunt foarte tehnice și încerc ceea ce fac și colegi, încerc să explic lucrurile cât mai pe înțelesul tuturor cu putință, ca toată lumea să înțeleagă ce facem. Mă bucur de intervențiile colegilor. Domnul Kun are dreptate atunci când vorbește de, uh, de, de, de uh, partea legată de transporturi. Bineînțeles că se le referă la toate foloasele pe care le putem trage de pe urma acestui uh, sector, pentru că implicațiile sunt merg până la poduri, șosele, agricultură și așa mai departe. Noi, să nu uităm, redactăm un aviz pentru Comisia de Transporturi și bineînțeles că foloasele în domeniul transporturilor sunt foarte importante. Doamna Lichtenberg, Lichtenberg spunea ceva despre interoperabilitate. Eu sigur că pot să încurajez uh, investițiile de miliarde de euro, de lire, de dolari uh, în sisteme pe care îl poți uh, sau nu vinde vecinului. Ce pot spune eu este că avem personalul cel mai format în Europa și putem să vindem uh, echipamente extrem de performante uh, create în Europa uh, vecinilor. Putem să tragem folose în Europeană și putem să tragem și avantaje folose comerciale, putem să vindem. Uh, și americani, așa cum ați spus, uh, fac progrese și sigur că trebuie să rămânem uh, pe piață, să putem să vindem softurile noastre și hardul în străinătate. Domnul Cohlicel a avut dreptate, Galileo, mi-aduc aminte că am avut o dezbatere în urmă cu 10 ani și uh, am ajuns uh, unde suntem. Poate uh, e o minune pentru că am obținut o finanțare inițială, dar am cheltuit acești bani și sistemul funcționează, e în curs. Eu sunt uh, președinte al uh, grupului cu privire la afacerile spațiale. Eu sunt foarte implicată în acest domeniu și trebuie să ne uităm și la ce a făcut Franța. În uh, urmă cu câțiva ani, Franța a păstrat o capacitate de lansare. Foarte bine că au făcut acest lucru, uh, dar uh, trebuie să ne apropiem și noi. Trebuie, știm că nu sunt prea multe locuri de pe pământ unde poți să-ți lansezi satelitul. Statele membre europene sunt foarte implicate în industria producătoare, ne ocupăm foarte mult de tehnologii satelitare în Regatul Unit. Știu că și în alte țări există industrie de acest tip, softuri softuri, hardware și așa mai departe, și de aici se pot câștiga bani și încă o dată putem să vindem tehnologia noastră în uh, exterior. Deci sunt încântată că am avut ocazia să ne aducem contribuția, să că am avut o dezbatere. E un mesaj puternic care se degajă, respectiv că opinia publică așteaptă uh, cetățenii așteaptă și muncesc din răsputeri pentru bani. Și noi suntem angajați și trebuie să ne asigurăm că banii nu sunt irosiți. E foarte greu. Știu să evităm suprapunerile, uh, suprapunerile între departamente, agenții, uh, care fiecare intră pe teritoriul celeilalte sau care nu cooperează și noi am dorit să transmitem un mesaj cheie, am dorit să existe cooperare, ca banii să fie, fiecare bănuț să fie bine cheltuit pentru că fiecare uh, cetățean european plătește pentru acești bani și avem mari așteptări în ce vă privește dumneavoastră și Agenția Spațială Europeană. Uh, sperăm să veniți încă o dată la comisia noastră să raportați uh, care este stadiul evolu- evoluției evenimentelor. Vă urăm mult succes, dar bineînțeles că probabil că vor mai fi înaintate amendamente din partea comisiei noastre și încă o dată vă așteptăm în curând pentru raport, mulțumesc colegilor pentru contribuție, mulțumesc și comisiei. Costas, nu te-am uitat. Mulțumesc lui Costas uh, din partea uh, secretariatului, ca și Cristina, m-a ajutat imens uh, pentru a, ca eu să pot redacta acest raport în mod concis, să îl pot prezenta în fața comisiei. Mulțumesc încă o dată, Costas, mulțumesc tuturor! Mulțumim, doamnă Foster. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor 13 iunie 2012, votul la Comisia TRAN în, în 10 iulie 2012, votul la Comisia ITRE, Comisia competentă pe fond 6 septembrie 2012 și probabil că în octombrie 2012 va avea loc votul la plenară. Am terminat activitatea pe astăzi, vă mulțumesc. Ne întâlnim mâine la voturi. Seară plăcută pe mâine!